Uh, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă invit să luați loc. Bun venit la audierea din această după amiază. Bun venit celor care ne urmăresc pe internet, de asemenea. Uh, vă urăm bun venit, mai ales dacă sunteți implicați în mecanismele de uh, soluționare alternativă a disputelor, pentru că avem aici uh, în discuție o propunere foarte importantă din partea Comisiei Europene. Vreau să vă uh, explic programul acestei după amiază. Avem două ore pentru această audiere. O să dau cuvântul imediat uh, celor doi raportori din partea Comisiei, care sunt uh, lideri în activitatea noastră asupra a două propuneri legislative ale Comisiei, din pa... propuneri făcute de uh, comisarul uh, John Daly, uh, domnul lui Greg, raportor pentru mecanismele de rezolvare a disputelor și domnul doamna Tun, care, este, care se ocupă de mecanismele online. De asemenea, eh, urez bun venit Cristine Rusă de la Sanco, care se ocupă de aceste uh, probleme și va avea și ocazia să intervină mai târziu. Și de asemenea ne bucurăm să avem uh, câțiva experți alături de noi, experți pe care îi voi uh, prezenta atunci când uh, le voi da cuvântul. Doamna Ursula Pahel de la BEUC, domnul Pedro Oliveira de la Business Europe, uh, dr. Pablo Cortes de la Universitatea din Leicester și doamna Catarina Lazota de la Edima. O să vă dau mai multe detalii despre ei atunci când uh, le voi da cuvântul. Și de asemenea, <clears throat> mă bucur să-l avem alături de noi pe domnul Pegardo Liz, nu știu unde este. Ah, gata, l-am văzut. Îi urez un călduros bun venit. Domnul Liz este uh, raportor pentru Comitetul Economic uh, și Social European în ce privește mecanismele alternative și sigur, sunt sigur că va dori și domnia sa să contribuie mai târziu la dezbateri. Așadar, acesta e planul, avem două ore. O să ne invit pe lui Greg să deschidă această audiere, exprimând poziția noastră și după aceea va avea cuvântul doamna Rozatun și apoi eh, invitații noștri special. Lui Y, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred, domnule președinte, că deși există opinii diferite pe anumite chestiuni specifice, putem fi de acord cu toții în legătură cu nevoia unei acțiuni europene la nivel legislativ în domeniul ADR-urilor. Consumatorii și comercianții consideră că această idee este una de calitate și care funcționează în, uh, în favoarea lor. Conform Eurobarometrului din 2010, doar 5% au avut, dintre consumatori au avut probleme în ultimele 12 luni și a trebuit să se plângă în legătură cu o anumită entitate. Fără uh, să existe însă anumite Uh, uh, mijloace de siguranță, constatăm că cetățenii consumatorii nu participă la piața unică. Consumatorii trebuie să se bucure de același nivel înalt de protecție. Este extrem de important pentru mine ca directiva să acopere nu doar disputele transfrontaliere, ci și disputele interne, domestice. Uh, dacă am avea mai puțin decât atât, ar însemna să oferim un tratament inegal uh, cetățenilor europeni în ce privește drepturile lor de consumatori. Și doar acțiunea la nivel european poate asigura calitatea și uh, eficiența mecanismelor ADR și protecția drepturilor consumatorilor. În ce privește orientarea, ADR-urile ar trebui să fie simple, rapide și ieftine și să nu fie prea birocratice cu alte cuvinte, trebuie să existe avantaje evidente față de structurile convenționale, cum ar fi uh, curțile de justiție, pentru că altfel consumatorii nu le vor folosi. După părerea mea, ar trebui să încurajăm utilizarea sistemelor de, uh, interne pentru ca problemele consumatorilor să fie rezolvate cât mai repede și să evităm uh, situația de a aduce uh, uh, în mod inutil cazuri în fața entităților ADR. Sfătuim consumatorii ca mai întâi să contacteze consumatorul înainte de a aborda entitatea de rezolvare alternativă a disputelor. Susțin o abordare de armonizare minimă pentru că, așa cum s-a subliniat în evaluarea de impact, aceasta oferă un beneficiu general tuturor celor implicați. Mai mult, Statele membre ar trebui de asemenea să fie libere să adopte cel mai înalt nivel de un standard mai înalt uh, decât cel cerut de directivă. Vom uh, stabili un set minim de armonizare pentru a realiza un echilibru asupra abordărilor ADR și în același timp vom uh, stabili un set strict de standarde. Când această directivă va fi implementată corespunzător, consumatorii vor avea acces la uh, mecanisme de uh, rezolvare a problemelor corecte și echitabile, indiferent unde se află în Uniunea Europeană. Propunerea care nu cere ca participarea la mecanismele ADR să fie obligatorie, Uh, cere totuși un cadru puternic care să se bazeze pe sistemele ADR deja existente, atâta timp cât acestea funcționează corespunzător și uh, respectă cerințele de calitate ale directivei. Prima facie tind să fiu de acord cu calendarul propus de comisie, dar de asemenea recunosc nevoia unei abordări practice și a unei extinderi, în special pentru cazuri care sunt foarte tehnice sau complexe procedurile ADR ar trebui să fie uh, gratis sau cel puțin să aibă un cost foarte mic pentru consumator. Cerința ca aceste costuri să fie ținute la minim le va face mai atractive uh, pentru consumatori, uh, drept mecanisme alternative. Accesul la informație este de asemenea extrem de important pentru succesul ADR-urilor. Ca să luăm un singur exemplu, Solvitul a funcționat inițial bine, dar după aceea, după părerea mea, nu și a uh, respectat așteptările, pentru că cetățenii nu prea au știut despre el. Toate cerințele informaționale trebuie să se asigure că informația oferită este corectă, independentă, accesibilă și prietenoasă cu consumatorul și trebuie să ne asigurăm de asemenea că cerințele sunt practice și eficiente din punct de vedere al costurilor. În ce privește guvernanța, uh, deși criteriile calitative ale directivei sunt foarte bune, statele membre trebuie să-și asume și ele rolul lor, asigurându-se că ADR-urile respectă regulile uh, și asta o vor face monitorizând eficiența lor. Pe de altă parte, problemele legate de legalitate și libertate trebuie de asemenea abordate. Cred că ar fi o idee foarte bună ca din partea Comisiei să se emită orientări în ce privește uh, calitatea și modul de acționare și să se facă un schimb de cele mai bune practici și diseminarea informațiilor și monitorizarea calității între aceste mecanisme. Mai mult, toți actorii implicați și reprezentanții lor ar trebui să joace un rol activ în procesul ADR pentru a asigura un larg consens, echilibru și susținere pentru aceste me mecanisme. Consumatorii vor avea încredere doar într-un sistem uh, responsabil și transparent. Persoanele care se vor ocupa de aceste ADR-uri ar trebui să nu aibă conflicte de interese și să poată lua decizii independente și corecte. Un nivel înalt de transparență va îmbunătăți credibilitatea sistemelor ADR uh, în rândul consumatorilor și companiilor, dar va oferi pe altă parte și date care va contribui la îmbunătățirea continuă a funcționării acestor entități. ADR-urile, ca și piața unică, au aceeași variabilă crucială, încrederea. Dacă consumatorii și comercianții au încredere în entitățile ADR, că, și au încredere că acestea vor oferi uh, o soluție independentă, atunci efectele se vor vedea imediat și uh, umplând acest gol putem întări piața unică, în special piața digitală, care va aduce beneficii societății europene și va ajuta la întoarcerea Europei pe creștere economică. Se spune că mai binele e dușmanul binelui. Uh, dar uh, eu vreau să spun că dacă propunerea Comisiei este una totuși bună, mai are nevoie de îmbunătățiri în anumite zone, însă avem o bază uh, bună de plecare. Dacă încercăm însă să ajungem la o directivă perfectă, o să sfârșim prin a nu avea niciun fel de directivă. Deci cred că există suficient consens și există că, care exista suficient material în această directivă încât să avem un rezultat care să fie util pentru consumatori și comercianți pe uh, termen scurt. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamna Roza Tune. Mulțumesc adereurile online, mulțumesc foarte mult lui Greg. De fapt, uh, când citești aceste documente, Regret că e vorba de două și nu de un singur document, pentru că ambele documente sunt legate sau ar trebui să fie legate între ele. Și de asemenea și noi intenționăm să colaborăm în privința lor, pentru că uh, ce este, care este scopul uh, uh, mecanismelor de rezolvare a disputelor online e același, tot de a crea încredere, de a crea mai multă încredere, în, în special în comerțul online și în special în comerțul transfrontalier. Miza este așadar foarte mare. Ați văzut probabil raportul recent publicat al Comisiei, care arată că uh, încheierea, uh, perfecționarea pieței uh, Uh, unice ar uh, impulsiona uh, piața digitală cu 110 miliarde mă scuzați, de euro pe an, pentru că consumatorii ar avea mai multă încredere în piața digitală. Deci acest, pentru a întări acest comerț online transfrontalier, ai nevoie de multe elemente. Dacă ne uităm la situația din Europa, Două din trei gospodării europene au conexiune la internet, dar numai 12% dintre utilizatorii de internet se simt complet în siguranță atunci când fac tranzacții online. Știți cu toții aceste cifre, dar vreau să vi le reamintesc. O treime dintre consumatori uh, s-ar gândi să cumpere uh, online dintr-o altă țară, fie pentru că prețul e mai mic sau produsul este mai bun, însă doar 8% îndrăznesc chiar să facă acest lucru. Așadar, ce ne trebuie este un sistem care să fie ușor, transparent, prietenos cu consumatorul, care să-i dea consumatorului acest sentiment că este în siguranță, că nu este pierdut și că are la îndemână un instrument realmente util. Asta propune Comisia Europeană în uh, documentul privind mecanismele ADR online. Așadar, cum ar trebui să funcționeze lucrurile? Rezolvarea disputelor online ar trebui să fie un uh, serviciu de uh, poștal, dacă vreți, online, căruia te adresezi atunci când ai o problemă. Este un site web bazat pe o bază de date cu toate sistemele ADR care sunt accesibile în Uniunea Europeană și acesta ar trebui să fie întreținută de către, acest site ar trebui să fie întreținut de către comisie. Persoana care se plânge ar trebui mai întâi să încerce să rezolve problema direct cu comerciantul și numai atunci când această chestiune nu e posibilă, din diverse motive lingvistice sau din alte neînțelegeri, uh, distanță geografică mare, numai atunci uh, reclamantul ar trebui să folosească acest instrument online pentru a găsi uh, cel mai bun mecanism alternativ de rezolvare a disputelor, cea mai bună entitate ADR care să-i poată rezolva problema. Ce este foarte important este că reclamantul va completa o plângere în limba pe care o cunoaște cel mai bine și apoi aceast, acest reclamant va primi în mod automat o listă de entități ADR care se ocupă de uh, subiecte similare cu al lui. Propunerea e foarte interesantă, deși, pentru mine, există câteva puncte neclare, câteva puncte pe care aș vrea să le discut cu dumneavoastră și, de asemenea, am, deja am consultat, m-am consultat cu multe instituții și cu multe persoane. Uh, Uh, primul dubiu pe care l am este legat de faptul că ADR-ul este pentru uh, comerțul uh, transfrontalier. Ce înseamnă asta pe piața unică și în cazul comerțului online? Asta este o problemă care mie mi se pare foarte importantă și foarte complicată de asemenea în acest document. Când ești online și pe piața unică, sunt atât de multe situații în care nu știi de fapt de unde ai cumpărat ce ai cumpărat sau nu știi dacă ai de-a face cu un caz transfrontalier sau nu, pentru că poate te-ai mutat dintr-o țară într-alta de când ai făcut acea achiziție. Deci există o listă foarte lungă de excepții. Așadar, primul punct neclar pe care l-am identificat eu, ar trebui aceste OADR-uri, aceste ADR-uri online să se ocupe doar de comerțul uh, transfrontalier sau ar trebui să se ocupe de comerțul online? Al doilea lucru care este neclar pentru mine, sau, mă rog, pe care aș vrea să-l discut înainte de a uh, prezenta raportul, e următorul. Este acest sistem suficient de integrat în toate aceste rețele și sisteme pe care le avem Uh, nu creăm oare cumva, așa cum ne-a spus cineva astăzi, încă un ghișeu unic? Avem portalul, portalul uh, uh, Europe pe care noi l-am susținut în această comisie foarte, foarte tare, care ar trebui folosit pentru rezolvarea acestor probleme sau ca să fie punctul de contact pentru cei care vor să contacteze ADR-uri. Și mai sunt și alte rețele care ar fi foarte utile consumatorilor. Unii dintre colegii mei și raportorii din umbră au spus că numele acesta este înșelător, pentru că o, o, ADR-urile online sunt de fapt un serviciu de mesagerie, deci nu rezolvă problemele, practic, disputele. Și atunci numele ar fi înșelător. De asemenea, ce cred eu că lipsește în acest document, care al minter este foarte interesant și foarte creativ, este rolul facilitatorilor ale centrelor europene ale consumatorilor și relația lor cu ADR-urile și cu ADR-urile online. Și probabil că acesta este un lucru pe care va trebui să-l discutăm din nou. De aceea am cerut uh, două documente, două rapoarte, unul pro și altul contra acestei distinții. Întrebarea fiind așadar, avem nevoie o distinție între ADR-urile online transfrontaliere și non-transfrontaliere și, în al doilea rând, cum să proiecteze o platformă ADR care să ADR online care să funcționeze în coordonare sau chiar în, încorporată altor website-uri ale Uniunii Europene. Și sunt complet de acord cu uh, domnul Grech, celălalt raportor, că ce ne trebuie realmente, dacă vrem să stimulăm uh, piața unică, ne trebuie încredere între consumatori și comercianți și încredere în mecanismele care ajută la uh, întărirea acestei încredere. Acestea sunt extrem de necesare și sper așadar că vom putea să le dezvoltăm prin activitatea noastră uh, la care uh, ne înhămăm acum. Mulțumesc foarte mult, președintele, mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, delimitat zonele pe care doriți să le examinăm în propunerea comisiei. O să discutăm spre final uh, în legătură cu uh, calendarul acestei inițiative. Suntem uh, în faza incipientă a procesului, deci este o oportunitate ideală pentru Comisie ca să adune informații și să le ofere raportorilor pentru ca aceștia să le examineze în cadrul amendamentelor pe care doresc să le propună. Așadar, acum uh, invit uh, panelul de experți uh, pe care am invitat. Ei sunt, au foarte multă experiență în acest domeniu. Au alocate câte 8 minute fiecare și vor avea ajutorul ceasului nostru care e foarte precis. Și mai întâi am plăcerea să îi urez bun venit unui vizitator regulat la ședințele noastre și în Parlament în general, Uh, Ursula Pachel, director general adjunct al BEUC, uh, are un background uh, impresionant în ce privește politica consumatorilor și uh, este de asemenea și avocat, așadar este extrem de interesată de acest subiect. Așadar, Ursula, o să te invit să iei prima cuvântul și cred că ai și unele diapozitive pe care dorești să ni le arăți. Așadar, Ursula Pachel, ai cuvântul. For your kind introduction. Uh, good uh, afternoon. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte amabilă. Bună ziua mult tuturor, mulțumesc pentru că m-ați invitat la acest eveniment important. Vreau să uh, subliniez de la uh, bun început că uh, de 20 de ani consumatorii au tot um, făcut apel la noi să introducem un sistem de um, ADR. Este foarte dificil pentru consumatori să meargă la tribunal pentru cel mai mic litigiu în cea mai mică dispută și uh, doresc uh, mijloace alternative de acces la, la justiție. Introducerea acestui sistem reprezintă o piatră de, de temelie, un punct uh, important în evoluția dreptului consumatorului european. De aceea vreau să le mulțumesc în special membrilor acestei comisii pentru susținerea acordată acestui caz și fac apel la dumneavoastră uh, să profitați de această ocazie pentru a face alegerile corecte acum, pentru că această ocazie nu se mai întoarce și avem nevoie de legislație eficientă, așa cum, care, așa cum a explicat domnul Greh, să asigure o bună funcționare a pieței unice pentru consumatori și, uh, și comercianți. Beuc se concentrează pe propunerea comisiei. Mă voi concentra în prezentarea mea pe chestiile cele mai, chestiunile cele mai importante care trebuie să fie menționate. În primul rând, în legătură cu uh, regulamentul propus în legătură cu uh, căile alternative de soluționare a disputelor, um, acestea cuprind mai multe scheme posibile. Uh, natura ADR și uh, tradiția și practicile foarte ample din Europa impun o definiție foarte vastă, foarte amplă. Pe de altă parte, faptul că trebuie să permitem includerea în această categorie a mai multor scheme uh, nu înseamnă că va trebui să avem uh, standarde minime. Avem nevoie de un ADR de calitate înaltă, pentru că altfel consumatorii nu vor avea încredere în sistem și nu vor apela la el, iar reglementarea nu se va face cu eficiență. Desigur, suntem conștienți de faptul că înființarea ADR impune costuri atât pentru uh, statele membre cât și pentru mediul de afaceri. Dar important este să asigurăm uh, respectarea unor standarde înalte. Susținem în special uh, sfera de acoperire actuală a ADR ele trebuie să fie aplicabile atât disputelor naționale cât și celor transfrontaliere și susținem includerea uh, unor, uh, unei game de sectoare cât mai ample și uh, îndemnăm Parlamentul să mențină aceste elemente din propunerea Comisiei. Pe de altă parte, vreau să aduc în discuție trei elemente care nu ne mulțumesc în totalitate și pe care dorim ca dumneavoastră să le îmbunătățiți. Ele se referă în special la principiile pe care noi dorim să le vedem consfințite prin tratat. În primul rând, principiul independenței. După cum știți, recomandarea privitoare la sistemele ADR din 98 includea principiul independenței ca unul dintre pilonii principali ai sistemului ADR. Noua propunere a Comisiei Um, nu are această cerință și pe noi ne îngrijorează îndepărtarea eliminării criteriului uh, de independență, pentru că um, considerăm că acesta este un element esențial de încredere. Trebuie să garantăm că ADR este un uh, organism independent. Propunerea prevede anumite cerințe care să asigure imparțialitatea, însă nu este același lucru uh, imparțialitatea cu independența. Noi dorim să existe și criteriul independenței. În acest context, credem că este foarte important să discutăm uh, și despre schemele interne de depunere a, a plângerilor și uh, să ne asigurăm uh, că există anumite persoane care uh, fac parte din aceste sisteme. Ne dăm seama că există presiune din partea comercianților de a extinde sfera de aplicare, aplicare a directivei, a regulamentului, lucru foarte problematic din punctul nostru de vedere. Pentru că știm din experiența noastră trecută că schemele prezentate consumatorilor ca ADR independent uh, dau, iau sentințe, iau decizii care uh, cel mai adesea sunt favorabile consum, um, comerciantului și de aceea descurajează consumatorul de a se adresa sistemului uh, alternativ de soluționare. De aceea noi dorim ca uh, prevederile articolului 2 ale directivei să rămână clare. Să rămână clare. Noi dorim să eliminăm posibilitatea um, ca comercianții să-și facă publicitate cum că ar oferi uh, sisteme de soluționare alternativă direct a uh, conflictelor atunci când nu o fac. În legătură cu principiul legalității, prin acest principiu este, există în recomandările anterioare într-o variantă mai simplă. Uh, Consumatorul nu poate fi privat de aplicarea regulilor obligatorii în statul său. În ultimii ani uh, am depus eforturi pentru a ne asigura că acest principiu, considerat un element de încredere esențial de organizațiile consumatorilor, este menținut. Consumatorii nu trebuie să fie puși într-o poziție nefavorabilă de uh, o decizie ADR. Nu în uh, pentru că pot exista uh, coduri sau bune practici la care poate recurge uh, organismul ADR. Trebuie însă să se asigure că uh, consumatorul uh, beneficiază de aplicarea regulilor obligatorii în statul său. Deci dorim să vă cerem să reintegrați aceste principii. Și uh, vreau să mai precizez că comisia dumneavoastră s-a ocupat foarte mult de um, um, directiva privind drepturile consumatorilor și um, faptul că vom, se va lucra și la normele de drept comun foarte mult în viitorul apropiat va, va fi un lucru pozitiv. În legătură cu deciziile obligatorii și neobligatorii, din păcate, Comisia nu um, a dat niciun fel de orientare în legătură cu acest subiect, dar um, este e un element esențial dacă o decizie ADR este sau nu obligatorie pentru consumatori. În legătură cu, pentru, a, pentru a se asigura eficiența ADR, noi credem că rezultatul um, trebuie să fie obligatoriu. Deciziile obligatorii implică executarea lor Um, în toate cazurile, cu excepția celui în care părțile decid să se adreseze tribunalului. Important este ca părțile să fie active și să nu ignore pur și simplu rezultatul procedurii ADR. în cazul în care îmi doresc să accepte ce s-a decis. Statele membre ar trebui să permită ADR neobligatoriu doar atunci dacă în statul membru există proceduri care deja funcționează foarte bine și acest lucru s-a dovedit. De exemplu, țările nordice spun că au, au uh, mecanisme neobligatorii care funcționează foarte bine. Pentru că nu mai rămâne prea mult timp la dispoziție, vreau să vă spun că în legătură cu ODR și întrebările doamnei Tun, noi suntem uh, convinși că sfera de aplicare trebuie să fie atât uh, s acopere atât disputele naționale cât și cele transfrontaliere. Vrem să eliminăm uh, dubiul din mintea consumatorului în legătură cu uh, locul din care provine articolul pe care îl cumpără. Noi uh, considerăm că piața unică trebuie să elimine această dilemă a consumatorului. Deci acest lucru este un lucru foarte important. Și ați mai precizat o chestiune importantă consumatorul poate fi indus în eroare dacă aude despre platforme ODR. Cred că ar trebui să existe platforme de informare ODR care să îl facă pe consumator să înțeleagă că e vorba de fapt de o platformă care îl redirecționează pe uh, consumator către uh, un organism de soluționare a, a disputelor. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, ați fost destul de concisă și prezentarea dumneavoastră a fost foarte clară. Mulțumesc! De la Business um, Europe îl avem acum alături de noi pe Pedro Oliviera, un consilier juridic pentru Business Europe din octombrie 2009. Se ocupă de um, guvernanța corporativă și uh, căile colective de atac. Um, cred că aveți și un dosar CV-urile invitațiilor noștri, dacă vă interesează. Îi voi da cuvântul domnului Oliviera, care ne va prezenta perspectiva Business Europe. Domnule președinte, onorați uh, deputați, domnilor și domnilor, Business Europe a fost întotdeauna un susținător fervent al ADR pentru că noi considerăm că aceste mecanisme uh, oferă un moduri rapide și uh, eficiente de soluționare disputelor. Este esențială satisfacția consumatorului. E important ca acesta să aibă acces ușor la căile de atac atunci când se confruntă cu o problemă. Una dintre lucrurile pe care le demonstrează multe studii, uh, unul dintre motivele uh, din care consumatorii uneori ezită să facă cumpărături transfrontaliere este că dacă uh, au o problemă nu știu cui să se adreseze și care sunt uh, dreptele lor în anumite circunstanțe. Noi credem de aceea că ADR are potențialul de a se ocupa de aceste cazuri specifice. Să vă dau un uh, exemplu. Uh, pentru că eu cred că e important să înțeleagă bine despre ce vorbesc. E vorba de un exemplu uh, din uh, raportul uh, European Consumer Centers Network, în legătură cu aplicarea practică ADR. Un consumator irlandez cumpără un aparat foto pe un site franțuzesc. În perioada imediată după cumpărătură, după cumpărătură se decide să o returneze și comerciantul îi spune nu nu vă dăm banii înapoi pentru că uh, am primit înapoi o cutie goală. Rezultatul este că după ce contactează comerciantul, uh, uh, consumatorul s-a adresat rețelei uh, ECC din Franța. S-a confirmat că a fost de fapt o încurcătură și consumatorul și-a primit toți banii înapoi. Tocmai uh, pentru că există situații de acest uh, tip, credem că ADR-ul are potențial și de aceea vrem să le includem uh, în unul dintre cele 12 piloni ai legii pieței unice. Există, desigur, multe lucruri care pot fi făcute și mai bine. Sunt multe sisteme alternative de soluționare a disputelor în Europa, nu există un model unic. Uh, dar credem că e important să păstrăm această diversitate, pentru că ea oferă flexibilitatea necesară. Nu uh, e important neapărat tipul de ADR. Important este să uh, introducem astfel de mecanisme acolo unde ele lipsesc. Și cred că această propunere are, din acest punct de vedere, o valoare adăugată. Um, în uh, nu există la ora actuală suficiente sisteme online de soluționare a disputelor. Suntem uh, uh, bucuroși că Comisia a făcut aceste propuneri, le salutăm. Uh, știm că există propunerea referitor la ODR, dar cred în continuare că trebuie să facem câteva modificări. Voi preciza doar câteva elemente. Primul, legat de una dintre preocupările noastre principale, um, a fost menționat și de colega mea de la Asociația uh, Consumatorilor, articolul 2, alineatul 2.a, în care spune că uh, directiva nu ar trebui să, fie, să se ocupe de procedurile um, procesate prin uh, ADR-urile finanțate exclusiv de comerciant. Asta este, de fapt, miza uh, și cuvântul important este exclusively, în exclusivitate. De ce uh, am dorit să vă atragem atenția asupra acestui uh, element? Pentru că miza nu este atât independența financiară, ci imparțialitatea, independența de gândire. Există mai multe ADR-uri în domeniul uh, telecomunicațiilor, energiei, asigurărilor și uh, sistemelor financiare. Există multe mecanisme ADR care funcționează deja pe baza unor uh, reguli foarte stricte de transparență și vă dau exemplul mediatorului din domeniul telecomunicațiilor din Franța, în fiecare an acesta adoptă un raport în care se precizează numărul de cazuri, tipurile de cazuri cu care s-a confruntat și uh, face anumite sugestii participanților, comercianților uh, implicați în acest domeniu, um, sugestii în legătură cu uh, modificarea practicilor pentru ca ele să fie cât mai conforme cu legea și transmite acest raport Ministerului Economiei și al Finanțelor din Franța, um, asociațiilor consumatorilor și cred că acesta este un exemplu foarte bun de transparență. Pot să uh, vă dau și alte exemple, de exemplu mediatorul german uh, din domeniul asigurărilor. Sunt și alte organisme similare. Pentru noi, nemodificarea articolului 2 ar uh, duce la excluderea în practică a multor mecanisme ADR care funcționează foarte bine. În plus, uh, statele membre ar fi obligate să înființeze noi ADR-uri, să găsească mai căi noi de finanțare într-o perioadă în care bugetele sunt uh, foarte limitate. Trebuie să fim foarte, clar, foarte clare aici. Dacă statele membre nu sunt dispuse să plătească, dacă nu lăsăm nici companiile să plătească, atunci nu vom găsi nicio soluție sau o rețetă miracol gratuită. Fără finanțarea schemelor din bani privați, nu vom avea fonduri deloc. O altă problemă o reprezintă articolul 10, prin care se stabilește obligația de informare informațiile ADR um, ar trebui să apară în fiecare rețetă, în fiecare uh, chitanță, în fiecare factură. Trebuie ca aceste informații uh, să fie foarte um, clare și uh, dorim ca um, informații legate de ADR să fie precizate foarte clar pe site, pe site-ul comerciantului. Revenind asupra altor uh, chestiuni importante care apar în directivă și ne bucurăm că este așa, uh, Directiva nu uh, are de gând să nu, nu are ca scop implementarea unui singur model care să se potrivească tuturor cazurilor. Această, aceste mecanisme sunt voluntare și trebuie să existe și instrumente precum ECCNet. Raportorii au vorbit și despre ierarhia căilor de atac și nu mă refer la cele din directiva privind drepturile consumatorilor. Vorbesc de stadiile, din etapele din rezolvarea problemelor. Am uh, convenit că prima dată consumatorul, am stabilit că uh, prima dată consumatorul trebuie să contacteze comerciantul. Uh, la finalul prezentării mele aș vrea să lansez o provocare, în special către colegii mei de la Asociația Consumatorilor principiul legalității, da, trebuie promovat, dar trebuie să nu uităm că adereurile nu sunt tribunale. Trebuie să um, se ia decizii pe baza echității și să se găsească soluții care să fie acceptabile de către ambele părți. Pentru că dacă vrem uh, chestiuni prea extreme, trebuie să ne adresăm tribunalelor și acest lucru impune costuri mult mai mari. În final, susținem întru totul propunerea Comisiei în uh, ceea ce vește ADR și ODR și uh, sperăm că Parlamentul să ne ajute să o adoptăm cât mai curând. Uh, schimbarea mentalității și comportamentului consumatorilor și comercianților uh, va fi cea mai mare provocare a acestei propuneri. Business Europe dorește să vă fie un partener în promovarea ADR-urilor și pentru promovarea acestora pe piața internă, pentru ca uh, ele să aducă o plusvaloare cumpărătorilor transfrontaliere. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Cred că toată lumea are la dispoziție copii ale diapozitivelor, dar dumneavoastră ați fost extrem de clar. Sunt convins că colegii vor dori să vă pună întrebări când vom ajunge la sesiunea de întrebări. Mă bucur acum să-i urez bun venit domnului Pablo Cortes din uh, Spania, dar uh, care predă la ora actuală la Universitatea din Leicester și care are experiență în ceea ce privește arbitrajul și rezolvarea de dispută în uh, materie de uh, consum. Vă urăm bun venit! Aveți 8 minute la dispoziție. Cred că avem la dispoziție diapozitivele prezentării dumneavoastră. Domnule Cortes, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, mă bucur să mă aflu astăzi aici și aș dori să încep uh, prin a lăuda Comisia în încercarea sa de a redacta o propunere îndrăzneață. Cred că ADR și ODR reprezintă calea înainte pentru a consolida încrederea uh, consumatorilor în piața internă de asemenea, reprezintă o soluție eficientă din punct de vedere a costului prin uh, facilitarea accesului la um, justiție pentru consumatori, lucruri care trebuie privit mai degrabă ca acces la căi de atac pentru consumatori. În următoarele câteva minute aș dori să scot în evidență câteva propuneri care, după părerea mea, ar uh, îmbunătăți punerea în aplicare al acestor instrumente. În uh, primul rând, aș dori să mă alătur antevorbitorilor care spun că serviciile către consumatori ar trebui să fie primul uh, punct abordat. Dați-mi voie să subliniez caracterul eficient al acestui proces intern de gestionare a plângerilor. Trebuie să se încerce să se rezolve aceste dispute cât se poate de repede și într-un mod cât se poate de eficient. Ar trebui așadar să existe această posibilitate de a accesa posibilitatea de a rezolva disputele într-un mod eficient. De asemenea, ar trebui să existe mecanisme de protecție uh, incluse pentru acei comercianți care au sisteme care nu permit consumatorilor să rezolve aceste dispute. De exemplu, dacă comercianții nu folosesc limba nativă, limba maternă a consumatorului, atunci, bineînțeles, consumatorul nu ar trebui să treacă prin acel proces. ar trebui să, consumatorul ar trebui să fie informat de existența sau inexistența acestor mecanisme atunci când încearcă să le acceseze pentru prima dată. Cred că aceste um, platforme ar trebui să fie folosite ca o platformă reală, ODR, care să permită celor două părți, consumatori și comercianți, să rezolve disputa cu ajutorul unei alte părți, anume tehnologia. Există multe posibilități una ar fi să-i uh, oferim consumatorului informația de care are nevoie, consolidându-i astfel capacitatea, furnizându-i informația într-o manieră croită, special pe nevoile acestuia, în funcție de plângerea înaintată de consumator, uh, îi se va furniza informația de care are nevoie pentru a rezolva plângerea și disputa cu comerciantul. La ora actuală, sistemele prevăd uh, rezolvarea disputelor față în față. Sunt sisteme uh, Uh, destul de costisitoare, costul mediu este de 400 de euro pe dispută. E vorba de, un estim, de o estimare uh, din servi, pe baza costurilor din serviciile uh, oferite de, în Marea Britanie pentru consumatori. Am putea astfel să le oferim celor două părți, consumatorilor și comercianților, posibilitatea de a-și rezolva disputa prin intermediul unei alte părți, anume tehnologia. La ora actuală, comerciantul și consumatorul trebuie să fie de acord să folosească o altă entitate pentru a-și rezolva disputa. Acest lucru nu poate fi necesar, de exemplu, dacă consumatorul deja a aderat la o platformă ADR sau are un angajament sau dacă legislația prevede în anumite sectoare În uh, general există acele scheme care preved, prevăd ca comercianții din anumite sectoare să participe um, într-o schemă ADR. Cred că este foarte important să-i uh, scoatem în evidență consumatorului atunci când aceste servicii sunt disponibile în limba consumatorului. Serviciile de informație ar trebui să sublinieze dacă serviciile ADR sunt furnizate în limba în care s-a efectuat tranzacția sau în limba maternă a consumatorului. De asemenea, consider că platforma ODR ar trebui să abordeze dispute transfrontaliere, dispute interne și uh, cel puțin să oferă posibilități opționale. Cred că această platformă ar putea să fie folosită și ca o soluție de gestiune pentru diferite cazuri, care să nu le arate consumatorilor pur și simplu unde pot să meargă pentru a-și rezolva disputele, ci să le permite să fie pur și simplu un uh, punct real care să-i permită consumatorului să-și gestioneze uh, plângerea de la început până la sfârșit. Aceste platforme vor uh, furniza servicii prin care serviciile ADR vor comunica cu consumatori prin intermediul platformei ODR. Acest lucru îi va scuti pe consumatori să acceseze o altă platformă națională, ci vor putea pur și simplu să folosească platforma ODR pe toată durata procesului, de la început până la sfârșit, pentru a-și rezolva disputa. O altă propunere este că, după părerea mea, procesele cu caracter obligatoriu și fără caracter obligatoriu au un caracter diferit, ca merele și perele. Diferă din multe perspective, aș dori să menționez doar două. Uh, și anume că trebuie să clarificăm în ce context se aplică clauzele predispută și uh, se aplică cu caracter obligatoriu. La ora actuală, legislația europeană nu este uniformă în această privință. Uh, de asemenea, atunci când vine vorba de procesele cu caracter obligatoriu, deciziile ar trebui să fie publicate, să fie așadar disponibile public pentru ca consumatorul să aibă acces la un proces transparent. Dați-mi voie, pe scurt, să vă atrag atenția asupra piramidei pe care am încercat uh, să o reprezint. Cred că majoritatea disputelor ar trebui să fie rezolvate prin intermediul comunicării direct dintre consumator și comerciant, prin intermediul platformei ODR. Și doar un număr mic, foarte mic de dispute ar trebui să ajungă la următorul nivel unde se uh, presupune implicarea altor instanțe superioare. Ar trebui să existe stimulente importante pentru um, părți ca să participe la acest proces și să-și uh, rezolve disputele. În cele din urmă ar trebui să existe o colaborare strânsă între platforma ODR și agențiile care veghează la respectarea drepturilor consumatorului. Avem nevoie să ne asigurăm de o rezolvare cât se poate de rapidă a acestor dispute și cred că acesta ar fi instrumentul care uh, ne-ar putea permite să facem acest lucru. Știu că mi-am depășit timpul alocat, vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit și vă voi răspunde cu plăcere orice întrebare ați avea mai târziu. Vă mulțumim într-adevăr, spune domnul președinte, și pentru diapozitivele dumneavoastră memorabile. În uh, cele din urmă vom deschide lista tuturor celor care doresc să intervină. Catejană Lazută este de asemenea avocat din Polonia și a lucrat de asemenea în Elveția. Dânsa este un expert în ceea ce privește problemele juridice ceea ce vizează, care vizează internetul un aspect important, uh, având în vedere că uh, multe dispute ODR și ADR sunt legate de internet, uh, iar internetul este un punct care s-a aflat în centrul activității noastre pentru piața unică. Dânsa este președinta a Asociației Digital Media, care furnizează conținuturi de media digitale Dânsa ne va da câteva informații referitoare la această nouă propunere. Vă mulțumesc pentru invitație. Foarte pe scurt, ce este EDIMA, este acronimul European Digital Media Association, Asociația Europeană de Media Digitală. Reprezentăm asociații precum Amazon, eBay, Probabil că numele nu vă spune prea mult. Avem birouri însă în toată Europa, avem platforme care activează în centrul și estul Europei. Cred că pot să vă, să vă ofer câteva informații referitoare la intermedierii existenți în spațiul european la ora actuală în mediul online. Este foarte important să abordăm subiectul intermediarilor online, deoarece reprezintă forurile cele mai importante unde Uh, părțile implicate de care vorbim astăzi se întâlnesc, anume consumatorii și comercianții. Derivă din uh, cererile consumatorilor, sunt motivate de nevoile acestora și um, studiile elaborate de Copenhagen Economics arată că intermediarii contribuie cu 310 miliarde aproximativ um, de euro la economia europeană am uh, să ofer câteva informații, nu doar referitor la interacțiunea consumator-comerciant, ci și referitor la rolul nostru în această interacțiune. Înainte de toate, am dori să salutăm și să sprijinim această inițiativă. Suntem convinși că aceste două proiecte vor consolida încrederea în piața europeană cu siguranță vor încuraja dezvoltarea tranzacțiilor transfrontaliere. Am dorit însă să clarificăm câteva aspecte în cadrul discuției de astăzi. Îmi cer scuze, mă puteți întrerupe dacă doriți, dar voi aborda câteva chestiuni care pur și simplu pentru mine nu au fost foarte clare atunci când am citit um, această propunere. În primul rând am dorit să ne asigurăm, uh, și acest lucru a fost uh, deja abordat, și anume că sistemul existent uh, de rezolvare a disputelor care funcționează și este folosit de anumiți comercianți, acesta nu va intra în domeniul de aplicare al propunerii, deoarece există anumite uh, companii care au deja sisteme și mecanisme de rezolvare a problemelor uh, în interacțiunea cu consumatorii, de exemplu Amazon, și noi am dorit să continuăm deja pe această, să continuăm pe această cale cu um, acest tip de comercianți. În al doilea rând, am dorit să, aș dori să vă atrag atenția asupra unor probleme de natură juridică am dorit să ne asigurăm că intermediarii online în sine nu vor intra sub incidența acestui instrument, sub incidența acestor propuneri. Noi nu suntem comercianți, nu ne implicăm direct în relația consumator-comerciant. Spun acest lucru deoarece definiția referitoare la furnizarea sau comercializarea de servicii și bunuri online. Se spune că e vorba de o tranzacție de vânzare de bunuri sau furnizare de servicii unde comercianții sau intermediarii au furnizat bunuri și servicii pe internet sau prin intermediul altor mijloace electronice și uh, consumatorul a accesat aceste bunuri pe internet sau prin alte mijloace electronice. E un aspect important deoarece vă puteți aduce aminte unii dintre dumneavoastră, de, dintre dumneavoastră că acum când vorbim de directiva de mm, protejare a dreptului consumatorilor, se vorbea de altă directivă relaționată. În urmă cu 4-5 ani mm, ne-am confruntat cu niște probleme rezolvate de curțile europene din curțile europene de, justi- de justiție în moduri diferite. A fost nevoie de patru ani până ajunge la concluzia că dacă există o așa numită opțiune dacă putem aplica drepturile consumatorului. Poate că da, poate că nu, situația este ambiguă și vă trag atenția asupra acestui aspect, deoarece nu dorim să ne pierdem încă patru ani uh, discutând dacă noi, ca intermediari online, ar trebui să fim uh, supuși acestui regulament ADR și ODR sau nu. Un al doilea aspect, aș dori să vă spun, cum, după cum spuneam și înainte, am uh, dori ca mijloacele existente uh, de rezolvare a disputelor să fie lăsate în afara domeniului de aplicare. Am uh, dorit să continuăm pe această cale. După cum vă spuneam, avem comercianți buni care au um, mecanisme și programe bune de protejare a consumatorilor și am dorit să ne asigurăm că aceste proiecte nu vor obliga comercianții să informeze că nu fac parte din acest acord ADR pentru că acest lucru s-ar putea să-i dezavantajeze din punct de vedere concurențial. Pentru că dacă consumatorul vede că un comerciant este afiliat acestui sistem ADR, atunci uh, s-ar putea să ofere niște servicii pe care uh, un comerciant care nu este afiliat sistemului ADR nu le-ar putea oferi. Dar, de exemplu, în cazul Amazon, acest lucru nu este adevărat de asemenea, aș dori să abordez problema caracterului transfrontalier. De ce ar trebui ca ODR să fie limitat doar la tranzacții transfrontaliere? Am ajunge într-o situație în care avem o platformă locală, de exemplu platformele noastre, platforme care poartă numele de Allegro, poate vă este cunoscut. Aceste platforme există doar în Polonia, ca care nu va exista nicio presiune asupra statului polonez să organizeze un sistem ADR lucru care va face ca această platformă să aibă un avantaj competitiv negativ, deoarece nu va intra sub incidența ADR și nu va exista nicio nevoie să obligăm legislatorul polonez să introducă aceste mecanisme de rezolvare alternativă a disputelor, pentru că nu va intra sub incidența directivei. o serie de probleme juridice pe care aș dori să le subliniez. După cum ați observat deja, ambele propuneri, fie ADR, fie ODR, ambele spun că nu ar trebui să aducă prejudicii legislației existente și anume dreptului contractual și așa numitului regulament uh, Bruxelles. E vorba de chestiuni juridice foarte importante. Unde ar trebui să fie amplasat ADR? Putem ajunge într-o situație unde un consumator ar fi putut să primească un nivel mai bun de protecție în cadrul regulamentelor anterioare decât în cadrul ADR. Poate consumatorul va trebui să meargă într-o altă țară pentru a-și apăra drepturile decât dacă ar intra sub umbrela drepturilor pe care le prevede ADR pentru el problema dreptului aplicabil în aceeași direcție și uh, foarte, voi continua foarte repede, să presupunem că consumatorii vor fi de acord în ceea ce privește un rezultat. Întrebarea mea, dacă acest lucru va fi acoperit de uh, prevederile pentru decizii deja adjudicate? Nu va mai exista un proces? Cum se vor pune în aplicare deciziile dacă părțile nu sunt de acord? Au existat situații în care consumatorul și comerciantul comunicau prin ADR 90 de zile și între timp consumatorul încă nu și-a primit produsul, nu și-a primit frigiderul, nu și-a primit pantofii cum se va pune în aplicare decizia, cum ne vom asigura că drepturile consumatorului vor fi în cele din urmă protejate și că consumatorul va primi în cele din urmă plus valoare în urma acestor propuneri. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, spune domnul președinte. Find where the Polish translation was. Those of you that want to listen in Polish, it's actually on channel 18 and not on channel Uh, interpretarea poloneză este pe canalul 18. Uh, am uh, descoperit-o, dar am uh, descoperit-o un pic mai târziu. Uh, o să dau acum cuvântul colegilor din Comisia IMCO care s-au ocupat de această propunere. Ați ascultat opiniile raportorilor, ei vor putea să intervină din nou mai târziu, dar acum aș da cuvântul uh, raportorilor din umbră pe aceste propuneri și de asemenea celorlalți membri. Deci l-am pe domnul Schwab, care îl reprezintă pe domnul Hans-Peter Mayer, uh, raportor din umbră pe această propunere, doamna Rule, care este pe ambele propuneri, de la Verzi, domnul Ashley Fox, de asemenea este pentru ambele propuneri din partea ECR. Ei, uh, îi vom asculta. După aceea și domnul Bagdasari dorea să vorbească, domnul Repo este de asemenea aici. Uh, domnul Repo e raportor pentru ODR din partea socialiștilor și democraților. Așadar, haideți să avem o primă rundă de întrebări. Începem cu domnul Schwab și după aceea domnul Repo, doamna Rule, domnul Fox, domnul Baldassari și, și doamna Gebhardt și domnul Greg și domnul Tunz. Doamna Tunz, sunt sigur că vor avea întrebări. Așadar, câteva întrebări și apoi uh, invitații vor avea ocazia să ne răspundă. Domnul Schwab, mai întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să le mulțumesc experților și specialiștilor pentru prezentarea interesantă. Mi s-a părut extrem de utilă, îndeose pentru negocierile pe care trebuie să le purtăm și consultările pe care trebuie să le purtăm în comisie. Uh, Cunosc deja o parte dintre colegi de la mm, discuțiile referitoare la directiva pentru consumatori. Aș dori să profit de această ocazie să-l reprezint pe colegul meu mm, Hans-Peter Mayer în ceea ce privește directiva ADR. Iată de ce aș dori să prezez acum câteva aspecte pe care au fost abordate deja de domnul Boic, dar și de reprezentanții Business Europe. Sunt de acord cu spusele doamnei PAC că trebuie să existe o bază care să asigure legalitatea consultării um, consumatorului și anume să orienteze pretențiile pe care le pot avea consumatorii și care să pre- reprezinte punctul de plecare pentru o înțelegere echitabilă. Aceasta trebuie să fie standardul. Cred că acest lucru este de la sine înțeles și poate de, aia, de aceea nu a fost preluat de comisie în textul uh, său. Întrebarea din partea mea și din partea colegului Maier pentru doamna Pac este dacă la articolul 2, aliniatul 2, în ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei, nu ar trebui să preluăm alte domenii, de exemplu reglementarea uh, muncii. Acest lucru se adresează și pentru reprezentantul lui Business Europe, dacă nu există domenii care trebuie excluse, definitiv. În al doilea rând, o întrebare care îl interesează pe domnul Maier, legat de capitolul 5 și considerentul 28, dacă penalitățile sunt într-adevăr utile și cum se va desfășura totul în practică. Poate va putea cineva să răspundă. Ultima întrebare o reprezintă în obligativitatea participării la acest mecanism alternativ de rezolvare a, dispu- a disputelor. Eu cred că ar trebui să fie un sistem voluntar atât timp cât un consumator sau un comerciant uh, dorește să participe. Dacă se propune însă cu caracter obligatoriu, atunci Um, ar trebui într-adevăr să, să abordăm încă o dată problema. Poate colegii vor reuși să mă oferă un răspuns relevant. Mulțumim, domnul Repo. Eh, niin, puheenjohtaja, <clears throat> kiitän asiantuntijoita erittäin vala. Mulțumesc, aș vrea să le mulțumesc experților pentru prezentările foarte interesante. Sunt uh, raportor uh, din umbră pentru propunerea ODR și mă preocupă în special modul în care putem garanta accesibilitatea acestor servicii tuturor consumatorilor. E nevoie, cred eu, de simplificare dacă vrem să asigurăm această accesibilitate astfel încât consumatorii să poată beneficia de serviciile unui fel de consilier juridic. Uh, de asemenea, mai există și problema plăților. Cred că acestea, uh, aceste servicii ar trebui să fie uh, gratis sau oricum să aibă un cost foarte mic. Acestea sunt lucrurile care mă interesează. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Rule. Marea majoritate a punctelor care mă interesau au fost deja ridicate. Aș dori să pun o întrebare practică care a venit deja din partea doamnei Tun și anume câte platforme dorim să mai avem în acest domeniu. Nu ar putea comisia să realizeze un studiu pentru a ne spune câte platforme pot fi într-adevăr uh, acceptate înainte să mai creăm o alta. Avem platforma Your Europe. Există pur și simplu prea multe platforme în acest domeniu. Dacă toate aceste inițiative sunt în folosul consumatorilor pe termen lung, mă îndoiesc. Aș dori să abordez un subiect uh, abordat de doamna Pac, pe care l-am discutat și anul trecut, da, într-adevăr, rezolvarea disputelor online, ați putea spune că am putea să folosim și al nume, da, mi se pare bine, și ați făcut uh, trimitere la domeniul de aplicare. Cred că și dacă facem uh, uh, lucrurile online care sunt valabile doar transfrontalier, complică un pic situația pentru consumatori, însă uh, dacă se aplică și uh, în domeniul național, mă întreb dacă nu reluăm discuția pe care am purtat-o la raportul Schwab. După părerea mea, e, cred că trezim niște așteptări și uh, nu putem apoi să le îndeplinim, deoarece consumatorul uh, se așteaptă că atunci când e vorba de online, reședința sa să nu joace niciun rol. Domnul Fox. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc prezentatorilor pentru contribuțiile de astăzi. Aș vrea să întreb ce cred ei despre disputele inițiate de companii împotriva consumatorilor. Ar trebui și ele să fie incluse în această procedură sau nu? În mod clar, noi ne gândim la situații în care consumatorii fac plângeri împotriva companiilor. Cred că 99% din plângeri intră în această categorie îmi imaginez că disputele inițiate de companii ar avea în primul rând legătură cu plăți, cu anumite plăți. Uh, considerați că și acestea trebuie acoperite sau nu? Și în al doilea rând, E de acord, sunt de acord din uh, invitații că orice uh, Consiliu de rezolvare a plângerilor interne ar trebui să fie precedat de un proces îndelungat. Deci vreau să știu care e părerea noastră despre acest proces al Uh, rezolvării plângerilor în, în uh, mod intern. Și în fine o cerere de informație, pentru că mai mulți invitați au spus că consumatorii europeni sunt descurajați să folosească site-uri dintr-o altă țară europeană sau să facă comerț cu o altă țară europeană pentru că nu-și cunosc drepturile de consumatori. Vreau, mă întrebam ce dovezi există pentru această afirmație și ce dovezi, ce date există că această inițiativă foarte uh, lăudabilă va uh, duce la creșterea volumului comerțului. Mă gândesc la propria mea țară, Marea Britanie. Și uh, bănuiesc că majoritatea consumatorilor când cumpără de pe un site britanic nu-și cunosc drepturile. Se informează atunci când apare o problemă. Nu se gândesc că a, nu o să cumpăr online pentru că nu-mi cunosc drepturile. Deci și mă gândesc că asta e situația în toate cazurile, cu toate website-urile. Deci cred, mi se pare mie că cea mai probabilă barieră în calea unui consumator britanic care ar vrea să cumpere de pe un uh, site non-britanic ar fi bariera lingvistică. Cred că mai puțin de 1% din compatrioții mei știu vreo limbă străină suficient de bine ca să folosească un uh, site web. Una este să poți să comanzi o masă la restaurant sau să ai o, sau o cafea, cu totul altceva este să cumperi bunuri, să le comanzi. Și mie mi se pare că cea mai uh, importantă barieră este cea lingvistică. Mă întreb ce dovezi au uh, invitații noștri pentru a spune că această propunere va crește volumul comerțului între uh, oameni din țări membre diferite. Good. Uh, now, um, Mr. Bordesari. Uh... Domnul Baldassari și pe aceea doamna Gephardt. Baldassari. Mulțumesc, doamne președinte. Eu uh, pun această întrebare pentru că uh, încerc să unific uh, cele, să combin cele două uh, capacități la această audiere extrem de utilă. Cred că deja invitații noștri au răspuns la întrebările noastre privind încălcarea principiului subsidiarității. Uh, Camera Superioară Parlamentului, a Parlamentului din Germania și Parlamentul olandez au ridicat uh, problema aceasta. Au spus că nu e nevoie de un instrument legislativ, au spus că un instrument de reglementare e suficient sau chiar și o inițiativă voluntară, pe bază voluntară. Uh, possa valere solo per eh, le re relazioni extranazionali, transnazionali, piuttosto che quelle. Se sugerează că uh, aceasta ar trebui să se aplice doar, acest mecanism ar trebui să se aplice doar transfrontalier. Am două întrebări. Prima legată de ADR. Vreau să știu dacă experții consideră că această propunere ar trebui să țină cont de experiența și tradițiile existente în statele membre Uh, în special, uh, de, de exemplu, de anumite tipuri de uh, proceduri de reconciliere disponibile la nivelul asociațiilor de consumatori, care în unele țări funcționează foarte bine, inclusiv în țara mea. Și suplimentar vreau să știu dacă în sarcinile și responsabilitățile uh, pe care statele membre le au de a asigura calitatea arbitrilor și de asemenea de a asigura că va exista o autoritate care să supravegheze acest sistem de rezolvare alternativă a disputelor. Vor exista, de exemplu, organizații profesioniste care au experiență în domeniu sau organizații ale consumatorilor sau asociații ale industriei. Uh, acum, începește ODR-ul, dacă el doar se aplică uh, cumpărăturilor făcute online, deci de pe calculator, și nu se aplică și uh, comenzilor făcute prin fax, de exemplu, deci dacă nu există o, o legătură, oricum ar trebui să se aplice tuturor cumpărăturilor uh, fără legătură directă între vânzător și cumpărător. Așadar, întrebarea mea este, uh, lăsăm la o parte acest tip de tranzacție? Uh, atunci poate că vom lăsa o pată albă în acest sistem de acoperire a tranzacțiilor transfrontaliere. Mulțumesc, spune președintele. Două comentarii importante, doamna Gephardt. Dankeschön. Äh, äh, Mulțumesc, o întrebare care tocmai mi-a venit în minte după comentariul domnului Valdasare. Ce se întâmplă în uh, cazul transfrontalier? Cum definim transfrontalier? Să spunem că eu locuiesc în Kiel, mă duc la Strasburg, um, mă duc uh, online uh, cumpăr un produs online în Strasburg și mă întorc cu produsul respectiv în Germania, e transfrontalier sau nu? E o întrebare care trebuie clarificată. Pentru mine e transfrontalier. Se poate însă ca o companie să-mi spună nu, uh, nu era transfrontalier deoarece achiziția s-a desfășurat în Franța. E pur și simplu o problemă a definiției. Cum definim acest caracter transfrontalier? Și de ce facem această deosebire? Nu am încercat mai degrabă să combinăm toate aceste aspecte. Cea de-a doua întrebare pe care o am a fost deja abordată și anume problema platformei. Cred că era doamna Rulă care spune acest lucru. De câte platforme avem încă nevoie? Nu ar trebui să ne gândim dacă nu am putea folosi acele organisme pe care le avem deja și să le conferim acestora aceste competențe. Mă gândesc, de exemplu, deja, mă gândesc la Agenția pentru Consumatori, la rețeaua de centre pentru consumatori din Europa sau alte alternative pe care am putea să le, la care am putea să recurgem. Eu consider că cu cât există mai multe astfel de organisme, cu atât devine mai dificil pentru consumator să se orienteze, ci să știe cui ar trebui să se adreseze. Cea de-a treilea, cea de treia întrebare este adresată doamnei Lasotă. Dânsa nu consideră că anumite companii ar trebui să fie obligate să participe la Uh, o procedură de conciliere cu justificarea că dacă atunci evită să participe, vor fi dezavantajate din punct de vedere al concurenței. Ați putea să mă lămuriți mai bine ce, care este raționamentul eu consider că atunci când o companie uh, lucrează corect, uh, este, are o atitudine justă față de cetățeni, nu cred că există probleme. Probleme există acolo unde într-adevăr există probleme. Iată de ce aș dori să întreb de ce această frică Thanks. I'm going to, uh, I'm going to come back to the, Președintele, acum voi da din nou cuvântul uh, raportorilor, raportorilor noștri care văd că și-au făcut, uh, și-au luat foarte multe note și au notat o mulțime de lucruri și după aceea uh, voi da cuvântul invitaților ca să comenteze și să răspundă la întrebări. Așadar, mai întâi doamna Tun. O să vorbesc în polonă Da, am să vorbesc poloneză. Um, właśnie, właśnie, dobrze, już przechodzę na polski. Um, ehm, Nie, o să vorbesc uh, în polonă. Vă mulțumesc foarte mult. Este o discuție foarte interesantă și înțeleg foarte clar că a fost o idee foarte bună că am cerut aceste două rapoarte. Mulți ați spus că avem toate aceste rețele diferite, puncte de contact și așa mai departe. Și întrebarea se pune dacă le putem pune în legătură, dacă le putem folosi, pentru că există așadar deja unele platforme. Doamna Rule a spus uh, foarte drăguț că fiecare își creează propriile facilități, propriile um, marcaje, dacă vreți, propriile firme <laughs> și atunci consumatorul este confuzat, nu mai știe încotro să o ia în această junglă de ghișee unice sau puncte unice sau cum se mai numește și nu știe ce să mai aleagă. Uh, cred că, într-adevăr, dacă vrem să fim prietenoși cu consumatorul și vrem să ușurăm situația, trebuie să facilităm accesul la informație. Prin urmare, e nevoie de un al doilea document uh, de informare. Și sunt de acord cu doamna Gebhardt că nu trebuie să împărțim lucrurile în uh, interne și externe. Ați menționat un exemplu de cumpărături la Strasburg și cred că pot să vă dau și eu foarte multe. Uh, cred că, într-adevăr, problema aici este de multe ori lingvistică, așa cum a spus și domnul Fox. Cred că este o chestiune extrem de importantă. Însă, Întrebarea este, facem această lege pentru acum sau pentru viitor, pe termen lung? Chiar și acum, cei care folosesc internetul și platformele online uh, folosesc cu destulă ușurință engleza pentru tranzacții online simple. Nu e o problemă, lumea se schimbă. Și cred că uneori noi nu facem decât să încercăm să prindem din urmă uh, Uh, schimbările care se produc, avem o atitudine reactivă mai degrabă decât proactivă. De aceea, eu zic că ar trebui mai degrabă să ne gândim la viitor. Și în ce privește problema lingvistică, cred că engleza e cel mai ușor de folosit, totuși mai târziu, dacă vrei să faci o plângere, atunci lucrurile s-ar putea să fie mai dificile. Dacă vrei să faci o plângere, atunci trebuie să ai posibilitatea să o faci în în limba ta proprie. Pentru că dacă ai vrea să faci o plângere într-o limbă străină, s-ar putea să ai probleme. Dacă te afli în străinătate sau nu, asta nu are importanță. Uneori folosești o carte de credit uh, din propria ta țară în străinătate. Cumperi, după aceea pleci într-o a treia țară, cumperi uh, și de acolo, garanția produsului vine dintr-o a patra țară și așa mai departe. Deci ce mai înseamnă transfrontalier. Lucrurile devin uh, foarte complicate și cred că noi creăm un mecanism care să răspundă la situația de ieri și nu la cea de mâine. De aceea mi s-a părut important să comandăm uh, un raport, un studiu pe această temă. Dați-mi voi acum să mă uit la notele mele, notele pe care mi le-am luat în timpul acestei discuții. nu cred că vrem să dăm putere doar consumatorilor. Evident, există foarte multe platforme de cumpărături online și foarte mulți comercianți cu servicii extraordinare. Cred că asta a vrut să spună doamna Nasuta. Există foarte mulți vânzători care au niște servicii excelente pentru consumatori. Ce vreau eu realmente să realizez e următorul lucru, și anume ca înainte să recurgi la diverse noi entități online, să faci un lucru simplu și anume să contactezi comerciantul cu care ai problema. Cred că acesta trebuie să fie primul punct de contact și anume comerciantul care ți-a vândut bunurile. Acei uh, comercianți care au uh, servicii de consumatori bune uh, ar trebui să fie încurajați uh, și ar trebui să încurajăm și consumatorii să îi contacteze. Și dacă nu se rezolvă lucrurile așa, atunci trebuie să existe sistemul ADR care să, uh, asigur, să se asigure de faptul că acest consumator nu este dezavantajat. Deci că există posibilitatea ca acest consumator să-și exercite drepturile în propria sa limbă. Totuși, cred că documentul ar trebui să se concentreze pe servicii bune pentru consumator din partea vânzătorului și pe încredere în comerciant. Cred că asta este remediul pe care dorim să-l avem. Vă mulțumim foarte mult! Eu cred că o potențială problemă poate veni din definiția termenului transfrontalier, definiția comerciantului, dacă sau nu include și intermediarul. Deci asta cred că este o zonă în care trebuie să avem niște definiții foarte clare. Ce este un ADR, ce e online, ce nu e online și așa mai departe. O altă zonă care pare să fie invocată frecvent e legată de principii. Avem aici opinii diferite, opuse, chiar începește principiul independenței, definiția principiului independenței, principiul uh, angajării exclusive, al legalității și a ce este obligatoriu și ce nu este obligatoriu și ce se întâmplă după. Cred că uh, Majoritatea punctelor care au fost discutate se învârt în jurul acestor patru principii. Celălalt punct care mi s-a părut important uh, este problema aplicării drepturilor consumatorului. Normal, se presupune că ar fi vorba de o acțiune judiciară în instanță, dar poate sunt și alte idei aici. Și întrebarea mea este, Cred că reprezentantul Business Europe a spus că principiul legalității ar aduce costuri suplimentare, birocrație suplimentară și ar semăna prea mult totul cu o procedură juridică standard și n-ar funcționa. Și aș uh, ruga pe invitatul nostru să răspundă la ce a spus uh, la întrebarea domnului Olivera. M-ar interesa să ascult acest răspuns. Vă mulțumesc. Okay. Um... I'll turn to experts now. Le voi da cuv- uh, cuvântul și experților în curând. Vreau să întreb pe domnul Pigal de list dacă dorește să ia cuvântul ca raportor al uh, CS. Întotdeauna mi se spune că trebuie să vorbesc limba mea maternă uh, de fiecare dată când am ocazia, așa încât o să vă rog să vă puneți căștile pentru că voi vorbi portugheză. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că s a pregătit, a pregătit două avize referitor la acest subiect sunt gata și vor fi discutate la următoarea noastră ședință de săptămâna viitoare. Aș dori să fiu succint. Doresc să abordez două, trei uh, aspecte și să vă spun care este poziția acest referitor, de acest, referitor la aceste aspecte. În primul rând, uh, platforma ODR. Membrii Parlamentului European au ridicat deja întrebarea cât de multe platforme alternative uh, sunt într-adevăr necesare. Aș dori să vă spun că această platformă nu este necesară, nu ne aduce nimic. Nu e o platformă ODR, așa cum a spus raportoarea. E un titlu care ne induce în eroare, un titlu greșit. Este pur și simplu o pagină de internet unde sunt trimise plângerile și unde se răspunde la acestea. Există alte locuri unde se uh, oferă servicii de conciliere. Uh, Există alte alternative la această platformă ODR și cred că Comisia nu trebuia să propună această platformă ODR. Aș dori să adaug că noi avem uh, experiență care arată că această funcționalitate a platformei ODR e bună, că funcționează bine și comisia are o serie de modele în acest sens pe care Comisia ar fi putut să le indice. Prin urmare, la ora actuală nu avem nevoie de această platformă ODR așa cum a fost ea propusă. S-au uh, pus o serie de întrebare în ceea ce privește poziția vis-a-vis -vis de limba folosită, uh, de caracterul transfrontalier sau nu și se înțelege de la sine că această platformă ar putea să fie utilă doar atunci când e vorba nu doar de tranzacțiile uh, online care sunt transfrontaliere. E evident, dacă ar fi într-adevăr să uh, contribuie cu ceva, atunci ar trebui să fie valabilă pentru toate cazurile. Avizul nostru abordează toate alternativele, toate modelele posibile, regăsiți toate acestea în avizul nostru. Să vorbim despre ADR salut această propunere a introducerii legislației soft, soft law, care ar trebui să fie transformată în directivă. O salutăm, însă avem uh, rețineri când vine vorba de folosire, de utilizare. Și anume, dacă un comerciant folosește această posibilitate. Avem dificultăți și când vine vorba cu definiția principiilor Unele au fost preluate din soft law în directivă, dar au fost diluate. De exemplu, principiul independenței. Vorbim doar de principiul nepărtinirii, însă nu e același lucru. Iar apoi, dacă ar fi să vorbim de, de ambiția, ambiția existentă, până când acest sistem este aplicat în toate țările, în toate regiunile Uniunii Europene, Comisia va avea nevoie de foarte mulți bani pentru a pune această idee în aplicare. E problema finanțării, așadar o problemă foarte importantă care nu a fost rezolvată până acum. Noi suntem însă extrem de interesați de poziția Parlamentului acest sistem nu ar limita dreptul de a se adresa unei instanțe judecătorești. Și acest lucru este subliniat de comisie. Ar trebui să existe în continuare acest drept această posibilitate de a înainta plângeri unei instanțe, judecătorești. Comisia a subliniat acest lucru. Se poate recurge la acest lucru și în cazul unor plângeri în grup. Uh, de exemplu, trebuie însă să încercăm acest sistem alternativ. Înainte de toate, putem spera că e un prim pas pentru ca în viitor să existe un mecanism la nivel european. Eurodeputații au scos deja în, evidentă, în evidență faptul că formularea acestui text trebuie îmbunătățită, trebuie revizuită și noi am abordat în avizul nostru articol cu articol această propunere și am făcut în uh, propunerile în consecință. Avizul nostru este disponibil în engleză, îl găsiți pe pagina de internet a CESE și săptămâna viitoare vom discuta acest aviz. Veți fi așadar la curent cu toate aceste propuneri săptămâna viitoare. Mulțumim într-adevăr! Până atunci și raportorii vor fi primit documentul și uh, momentul este perfect. O voi uh, invita pe doamna Ruso să comenteze la sfârșit, dar uh, sunt convins că vrea să um, asculte și opinia experților. Îi voi da ocazia să facă și un rezumat din mm, punctul de vedere al comisiei. Vă voi adresa experților în ordine inversă. Voi începe cu doamna Lasota mai întâi. Aveți cuvântul pentru a răspunde la anumite întrebări care v-au fost adresate în legătură cu aspectele online. Și după aceea, fiecare dintre dumneavoastră va avea la dispoziție câteva minute pentru a răspunde la întrebări și a face comentarii. Începem cu doamna Lastota, așadar. Nu pot spune decât uh, ce s-a spus deja aici, că uh, mulți comercianți au deja sisteme bune, bine puse la punct, care funcționează foarte bine și că ne-ar aduce povara administrativă suplimentară um, introducerea obligativității utilizării anumitor ADR-uri în anumite țări. Dacă există um, deja mecanisme um, la comerciant ar trebui să fie folosite și consumatorul ar trebui să ni se poată adresa direct. Când am citit uh, proiectul, am rămas cu impresia că există deja regulamente neobligatorii. Deci uh, putem um, face parte, putem participa sau nu la ADR. Nu sunt împotriva proiectului, vreau să mă asigur că el rămâne în forma actuală și vreau să clarific că uh, platformele internet, care sunt simple, simple intermediari între consumatori și comercianți, nu trebuie să fie interpretate ca făcând parte din sistemul ADR. Pentru că, gândiți-vă, noi avem de-a face cu milioane de consumatori și mii de comercianți. Și va trebui să avem de-a face, și dacă va trebui să operăm cu, să lucrăm cu mai multe ADR-uri, uh, situația se va îngreuna pentru noi. Deci, uh, cred că e mai bine să lucrăm cu ADR-urile de care dispunem acum. Mulțumesc. Domnul doctor Cortes are cuvântul acum. Mulțumesc. Foarte pe scurt, uh, sunt de acord cu ultimul comentariu. Cred că în forma actuală din regulament există o platformă ADR Eh, dar cred că eh, scopul este să avem și tehnologia adecvată, ca să fie introdusă în platformele deja existente și că trebuie să o folosim pentru a facilita accesul părților la ea. Astfel putem eh, rezolva din fașă majoritatea disputelor. Câte ceva despre eBay. eBay rezolvă aproximativ 60 de milioane de dispute anual. De ce și cum o fac? E bine, reușesc să o facă prin negociere automată. Aceasta este uh, frum, frumusețea majorității uh, disputelor cu consumatorilor sunt adesea uh, foarte similare. Bunul comandat ajunge prea târziu sau nu este um, la înălțimea așteptărilor consumatorilor, deci plângerile sunt foarte adesea similare. Deci și rezolvările sunt similare. Ehm, subliniez ce am spus deja. Platforma poate fi un instrument foarte important care să acorde consumatorului mai multă putere și pentru a uh, facilita ehm, ehm, soluționarea disputei. Foarte pe scurt mă voi referi și la chestiunea menționată anterior, dacă comerciantul poate deveni reclamant împotriva consumatorului. Pot apărea și astfel de cazuri în furnizarea serviciilor și de aceea e important ca directiva să clarifice și astfel de cazuri atunci când uh, și să stabilească dacă uh, acordul uh, pre-arbitraj ar fi obligator, obligatoriu pentru consumator și dacă consumatorul ar fi ca urmare, obligat la, uh, să participe la un proces de soluționare disputei online. Dacă um, nu este obligatoriu acest lucru, consumatorul nu va veni să se de singur ca apărât. Vor fi multe cazuri de, ne- de neprezentare. De aceea trebuie să se țină cont uh, și de drepturile consumatorului, dar nu numai. Mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnul Orivela. Orivera, Oliveira are cuvântul. Ați primit mai multe întrebări. Într-adevăr, mulțumesc, domnule președinte. Încep cu întrebarea domnului Schwab. Prima întrebare, dacă este nevoie să includem mai multe domenii uh, scutite. Eu aș formula-o altfel. Ce domenii ar trebui să includem, să acoperim, pentru că problema principală cu ADR-urile este că anumite domenii nu sunt încă acoperite. Deci eu aș formula puțin altfel această problemă. Știu că se discută mult despre praguri, despre includerea lor în directivă. Acest lucru ne îngrijorează puțin pentru că vrem să știm ce înseamnă prag, în ce măsură o includem în întreaga directivă, pentru că dacă începem să introducem scutiri și cazuri uh, exceptate, atunci uh, ce facem cu cazurile mici? Îi răspund domnului uh, Fox în legătură cu întrebarea sa dacă și comercianții ar trebui să aibă acces la ADR. Încă nu avem o poziție în acest sens, dar vă spun decât atât. Vă spun doar atât. Uh, tribunalurile sunt... Uh, tribunalurile primesc extrem de multe cazuri în care companiile sunt păgubite pentru că nu se plătesc uh, facturile sau așa mai departe. Și tribunalul este depășit de situație. Adesea durează 2 ani să se proceseze cazul unei facturi neplătite de 10 ani. Deci cred că trebuie să ținem cont de acest aspect. Mi s-a adresat o întrebare legată de uh, primul contact cu uh, un mecanism intern de uh, primire a plângerilor. Nu trebuie să fie neapărat un sistem foarte bine pus la punct în cadrul firmei, pentru că IMM-urile n-au cum să facă acest lucru, dar trebuie măcar să existe un prim punct de contact cu comerciantul. E de bun simț să fie așa. În privința problemei lingvistice, desigur, uh, Limba este o barieră, dar citind ultima comunicare a Comisiei Europene din 11 ianuarie, se pare că uh, s-a ajuns la un acord comun că uh, una dintre problemele majore este și lipsa de încredere în uh, toată situația cu tranzacțiile online. Dacă cumperi ceva de la un magazin, te poți duce la magazinul respectiv și discuți însă cumpărăturile online sunt un fenomen nou și uh, durează ceva timp ca lumea să obișnuiască. Domnului Baltasari îi voi răspunde că, desigur, trebuie să ținem cont și de tradiția juridică. Dacă un ADR merge foarte bine, um, este în sensul tradiției juridice al unui anumit stat și respectă și criteriile de calitate uh, din directivă, el trebuie să funcționeze în continuare. Trebuie să încurajăm folosirea lui. Mai mulți deputați uh, au vorbit despre definiții. Sigur, trebuie să le analizăm, să ne gândim ce înseamnă o tranzacție frontalieră, să discutăm și problema independenței, pentru că și acest principiu este interpretat, interpretat în mod diferit, în care este interpretarea pură Domnul Greh, raportorul, mi-a adresat o întrebare specifică. Scopul intervenției mele a fost să demonstrez că ADR-urile diferă foarte mult de la caz la caz. Se poate rezolva problema prin arbitraj, prin, prin uh, mediere și adesea uh, ADR-ul nu uh, ia decizia, ci doar creează mediul în care părțile pot discuta și pot ajunge la un consens. Uh, Scopul ADR este să se asigure că se respectă legea, că uh, consumatorul nu este uh, tras pe sfoară și că sunt uh, respectate drepturile lui. Domnului Pecadolis îi spun că dacă un consumator nu este mulțumit de ADR, el poate merge mai departe la un tribunal și acest drept trebuie să îi, îi rămână. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri foarte directe. Doamna Ursula Pac are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, au fost foarte multe întrebări. Îmi pare rău uh, că nu voi putea uh, răspunde la toate întrebările. Voi încerca să dau răspunsuri grupate. În legătură cu legalitatea, prima observație a domnului Schwab și o chestiune la care s-a referit și domnul Greh. ADR-ul nu este ca un tribunal, nu trebuie să supraaglomerăm aceste mecanisme, dar E foarte important să ne amintim că din octombrie 2013, când va intra în vigoare directiva privind drepturile consumatorilor, când va fi implementată de statele membre, se va face un pas înainte semnificativ în legătură cu dreptul uh, material. Și domnul Cortes a vorbit despre acest lucru. Dacă vă gândiți la plângerile consumatorilor, prin cele tipice în comerțul electronic, întotdeauna e vorba de același lucru, dreptul de retragere din tranzacție, um, livrarea bunului și așa mai departe. Aceste uh, capitole vor fi armonizate foarte curând, ca și um, căile de um, atac, despăgubirile și uh, celelalte chestiuni. Deci cred că va fi fezabil ca uh, mecanismele ADR să fie informate de mijloacele de spăgubire a consumatorului. Anumite centre europene pentru consumator uh, funcționează deja în acest fel, aplică principiul legalității și lucrurile merg foarte bine. Esențial este să existe încredere din partea consumatorului. Dacă dorim să creăm încredere, um, trebuie să ne concentrăm pe acest um, lucru. Există definiții care nu sunt uh, foarte clare. Cred că ar trebui să adăugăm uh, o definiție a contractelor acoperite și uh, în ceea ce privește excluderea plângerilor interne, organismele și persoanele care sunt angajate în exclusivitatea ale unei companii, noi dorim să păstrăm această incluziune, această acoperire, dar uh, în cazul situației unei organizații umbrelă, unei organizații mai largi, care folosește uh, arbitri sau mediatori, vreau uh, ca lucrurile să rămână la fel. În privința Constitutului 28, sancțiuni, dacă comerciantul nu își îndeplinește obligațiile, Cred că statul membru trebuie să se asigure că acest lucru este sancționat. În legătură cu ce a spus doamna la SOTA, plângerile interne, uh, serviciile precum uh, eBay sau Amazon merg foarte bine. Până acum ele nu vor fi eliminate de această propunere a ele vor uh, exista în continuare și suntem într totul de acord că e important să încurajăm consumatorii să se adreseze mai întâi uh, Um, mecanismului de um, um, soluționare a conflictului din cadrul companiei implicate direct. Domnul Fox a spus că nu trebuie să creăm duplicate a legilor și prevederilor deja existente. Nu există încă mecanisme de re accesibile și ușor de înțeles în Europa. Deci avem nevoie să le creăm. În legătură cu uh, dovezile că acest lucru ar promova tranzacțiile transfrontaliere, vă asigur că avem uh, suficiente dovezi, vi le putem furniza. Avem uh, multe uh, studii uh, care au fost făcute uh, împreună cu consumatorii și arată că problema în comerțul electronic nu, este, nu sunt normele de drept material, ci um, căile de atac în cazul în care ceva mm, nu merge cum trebuie. Mai multe studii ale Comisiei și eurobarometre arată că aceasta este, de fapt, problema numărul 1 în tranzacțiile transfrontaliere. Întrebarea doamnei uh, Gebhardt. Ce înseamnă transfrontalier? E adevărat, e o problemă, e multă incoerență în uh, dreptul comunitar actual. Ar trebui să abordăm această problemă din uh, punctul de vedere al consumatorului. Un consumator german care face cumpărături în Franța, trecând granița, trebuie să aibă acces uh, la un sistem ADR. Trebuie să ne asigurăm că avem un sistem care gestionează în aceeași măsură conflictele naționale și cele transfrontaliere. Acesta este răspunsul meu pentru doamna Rule. În ceea ce privește platforma unică, de ce Uh, avem, de ce să avem o altă platformă? Uh, nu sunt de acord cu domnul Pecadolis, avem Solvit, dar uh, aceasta este o alt, un alt fel de platformă care se ocupă de multe chestiuni, nu dedicate specific căilor de atac de care dispune consumatorul. Noi avem nevoie de un instrument dedicat, eficient, special creat pentru consumatori. Uh, noi nu credem că ar trebui să fie acoperite și uh, plângerile din partea companiilor. Eu cred că acest lucru trebuie să fie concentrat pe uh, siguranța consumatorului, pe protecția lui. Afacerile comercianții au, trebuie să fie acoperiți de un alt regim. Mulțumesc! Mulțumesc că ați acoperit multe subiecte. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea entuziastă la această dezbatere și pentru răspunsurile foarte clare. La ora 5 va trebui să încheiem uh, discuția, dar înainte de toate vreau să-i dau uh, și domnului Cristina Russo ocazia de a face câteva comentarii ca gardian și promotor al acestei uh, propuneri. Ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc Comisiei IMCO și raportorilor pentru că au organizat această audiere. Uh, foarte interesantă. Ieri uh, domnul Barroso le-a trimis o scrisoare șefilor de stat și uh, de guvern, o scrisoare în care atrăgea atenția asupra importanței uh, adoptării acestor propuneri. Iată de ce aș dori să-i mulțumesc Consiliului și statelor membre care depun multe eforturi pentru a atinge aceste obiective de care Um, depindem cu toate și la cărora noi toate instituțiile ne-am pus de acord din punct de vedere politic. Aș dori să mulțumesc pentru sprijinul amplu manifestat în fa- pentru aceste propuneri. Nu am timp să intru în detaliu și să răspund la toate întrebările. O parte din întrebări uh, au fost deja abordate de grupul de experți și de specialiști. Iată de ce am să fac câteva comentarii referitor la puncte ce mai importante pentru Comisie. În ceea ce privește directiva ADR, împărtășim observațiile raportului domnul Grec. Credem că este extrem de important să uh, menținem domeniul de aplicare atât transfrontalier cât și național. Credem că e un domeniu de aplicare foarte important, că această directivă este relevantă pentru consumatori. De asemenea, trebuie să vegem ca această directivă să nu creeze o sarcină administrativă excesivă pentru companii. Ne-am consultat, bineînțeles, cu toți actorii implicați. Și când vine vorba de principiul independenței la care s-a referit uh, printre alții și Business Europe, considerăm că e acoperit de articolul 2, uh, 2a uh, propus de comisie în ceea ce privește adere putem sprijini introducerea acestui principiu în uh, textul uh, viitoarei directive. Rămâne însă să găsim o soluție de redactare care să nu pună o problemă pentru buna funcționare a ADR atunci când propune și nu impune o soluție când vine vorba de sistemul de gestiune intern al plângerilor, credem că este foarte important să încurajăm existența unor sisteme interne. Cu toate acestea, nu putem obliga consumatorii să parcurgă un astfel de sistem, deoarece ideea din spatele acestui pachet este să construim pe sistemele deja existente în statele membre, pe funcționarea existentă deja a acestui mecanism de rezolvare a disputelor și să ne asigurăm că mecanismele ADR respectă criteriile de calitate care au un caracter obligatoriu uh, odată ce această directivă va fi adoptată. Văd de asemenea că în cazuri specifice în state membre, chiar când există organisme de conciliere care gestionează acest tip de dispute, acoperite în articolul 6.2 din directivă. În ceea ce privește întrebările ridicate referitor la ODR, cred că grupul de experți și specialiști a, ridic- a răspuns deja la aceste întrebări. Am luat notă de existența unei uh, cereri de natură politică, dacă îi putem spune așa, de a lămuri inițiativa propun, Comisiei de a propune doar caracterul transfrontalier și ce anume se va considera ca fiind transfrontalier în ziua de astăzi. Am uh, furnizat o definiție în această propunere de regulament a ceea ce înseamnă transfrontalier. Se regăsește în uh, articolul 4a în, dau seama că nu e un răspuns poate suficient. Vom urmări cu atenție evoluția discuțiilor. Pentru noi, limitarea la transfrontalier și lăsarea deoparte a unora din disputele online a reprezentat uh, un prim pas decisiv în ceea ce privea fezabilitatea platformei și resurselor pe care noi, în calitate de comisie, trebuie să le punem la dispoziție și a resurselor pe care statele membre trebuiau să le furnizeze atunci când uh, se aleg facilitatorii care vor trebui să sprijine funcționarea acestei platforme. Am luat notă de observațiile făcute și vom uh, urmări cu atenție care este reacția Parlamentului și, bineînțeles, a Consiliului. întrebarea ridicată în repetate rânduri de ce o altă, încă o altă platformă la nivel UE nu e o nouă platformă, o platformă suplimentare. Am discutat uh, deja cu colegii mei, nu există o platformă de acest tip la nivel UE care să abordeze problema furnizării de bunuri și servicii la nivel transfrontalier online. Este, prin urmare, un instrument nou. Funcțiile acestea sunt descrise în regulamentul propus. Bineînțeles, acesta poate fi îmbunătățit. Consumatorul va fi informat referitor la această platformă și la funcționarea acestuia. Va fi informat dacă regulamentul este adoptat așa Uh, în forma în care a fost propus, dacă este modificat sau nu, oricum pe baza articolului 13 a regulamentului propus, consumatorii uh, vor trebui să poată fi informați ușor, repede și informația trebuie să fie pusă la dispoziție pe platformă atunci când își asumă obligația contractuală pentru furnizarea de servicii sau bunuri online. Luăm notă, bineînțeles, de comentariile doamnei Tun și al altor eurodeputați, și anume că ar fi foarte important să creăm o legătură cu alte platforme existente, de exemplu platforma um, UE, un instrument aflat la dispoziția cetățenilor europeni și care ar putea să includ o legătură la platforma ODR. Nu am avut suficient timp la dispoziție, așa că am să mă opresc acum. Vă mulțumesc încă o dată pentru această discuție eh, rodnică și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru alte întrebări. Vă mulțumim, spune domnul președinte, mulțumim, a fost eh, într-adevăr extrem de interesant. Mulțumim, Cristin, pentru că um, ai venit astăzi aici. Cred că a fost o audiere interesantă, concentrată. raportorii vor pleca și vor uh, digera, vor asimila multe din uh, punctele ridicate astăzi aici. Cred că vorbesc în uh, numele tuturor, nu cred că putem încă merge mai departe, există încă multe puncte în suspensie. Ideea cred că era să ridicăm pur și simplu întrebări și să uh, Uh, vedem care sunt ideile pe care le putem, cu care putem jongla. Rămâne de văzut care va fi calendarul. Mă bucur că există reprezentanția președinției daneze aici. Îndoseb domnul Elskar, dumneavoastră doreați să interveniți? Nu? Dacă doriți, poate să vă prezentați. Ne bucurăm că președinția daneză se află astăzi aici. Știm că au urmărit cu interes acest dosar. Vă rog câteva remarci pentru a conchide. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am să vă rețin prea mult. Știu că a fost o zi extrem de ocupată. Aș dori să mă prezint și să vă spun că din partea Consiliului așteptăm cu nerăbdare să uh, lucrăm uh, la acest raport împreună cu raportorul din umbră și Comisia IMCO în general încercăm uh, din răsputeri să uh, realizăm progrese referitor la acest dosar, iată de ce așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră. Mulțumim, spune domnul președinte. Într-adevăr, știm că președinția daneză muncește din greu când vine vorba de problemele care vizează consumatorul. Știm că luna viitoare va fi, vor, vor organiza uh, Ziua Internațională a Consumatorului pe 15 martie la Copenhaga știu că domnul Pegadol va fi prezent, deoarece CESE este direct implicat. Oricine dorește să participe, cred că vă putem oferi detalii suplimentare. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați participat. Mulțumim grupului nostru de experți. Cred că merită aplauze pentru prezența lor aici. Uh, uh, so, I hope that you will uh, continue to keep in touch. Sper că veți rămâne veți păstra legătura cu raportorii noștri pe măsură ce avansăm cu acest dosar important. Mulțumim încă o dată și mulțumim publicului care ne urmărește online.